considerate adoptate. În conformitate cu articolul 87 a 6, președintele Comisiei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 acord, uh, comisiile respective au, adopt, au trimis tuturor membrilor